Bun venit reprezentanților Consiliului și Comisiei Europene. Am să vă dau cuvântul imediat la primul punct de pe ordinea de zi, dezbaterea comună privind mecanisme ale guvernanței economice consolidate. Vom asculta o declarație a Consiliului și a Comisiei și, de asemenea, Vom discuta concluziile summitului din 7 mai și ale reuniunii ECOFIN. Vom avea și întrebări orale adresate Consiliului și Comisiei și vom discuta despre relevanța strategiei UE 2020 în contextul crizei financiare și economice actuale. Și, de asemenea, se va adresa Consiliului o întrebare referitoare la impactul crizei financiare și economice asupra strategiei UE 2020 și a guvernanței acesteia. Și de asemenea o altă întrebare, care este relevanța politică a strategiei UE 2020 în contextul crizei financiare și economice actuale? Jako pierwszy głos zabierze w imieniu Rady Primul vorbitor, în numele Consiliului, este secretarul de stat, domnul Garrido. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Toată lumea știe că traversăm acum o perioadă excepțională de probleme, cu probleme financiare și deja acest lucru e valabil de câteva luni de zile.